Uh, good afternoon, colleagues. We will start our meeting. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea. Mă bucur să vă revăd după vacanța de vară. Odihniți, sper. Și să sperăm că vom începe un nou sezon politic fructuos. Vă doresc și dumneavoastră și mie numai succes în acest nou sezon. Acum, ca să trecem la ordinea de zi, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dacă nimeni nu are propuneri de modificare, considerăm ordinea de zi adoptată. Al doilea punct, aprobarea proceselor verbale ale reuniunii din 20 iunie. N-am primit comentarii la aceste, acest proces verbal, prin urmare îl considerăm adoptat. Acum avem comunicările președintelui, recomandările coordonatorilor la reuniunea din 12 iulie. În această reuniune s-a hotărât că tema Zilei Internaționale a Femeii din 2018 va fi participarea și accesul femeilor la media, informații, tehnologiile comunicării și impactul acestora asupra promovării femeii. Apoi, alocarea poziției sub forma unui amendament al implementării Cartei Drepturilor Fundamentale UE în cadrul instituțional către grupul ALDE, alocarea recomandării Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune ONU pentru femei către ALDE și GUE în parteneriat și doamna Kozlovska și doamna Corazabil vor participa la o audiere organizată în septembrie anul acesta de către UNDP în Parlamentul din Ucraina. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem un atelier referitor la intensificarea participării femeilor la, pe piața muncii. Departamentul de politici C este cel care a organizat uh, atelierul de lucru de astăzi. Avem alături de noi pe doamna Monica Ladmanova, reprezentanta comisarei Iurova, care ne va oferi informații detaliate cu privire la propunerile Comisiei, în special directiva privind echilibrul vieții profesionale și de familie, pe care se încep discuțiile. Urăm bun venit și experților universitari, doamna profesor Buri și domnul doctor Antila, care ne vor vorbi despre uh, măsurile luate pentru a răspunde provocărilor legate de stabilirea unui echilibru între viața profesională și personală în statele membre. Vom avea și pe domnul profesor Davachi, ne va vorbi despre un studiu privind demografia și politicile pentru familie. Da, să începem prin a-i da cuvântul doamnei Ladmanova, reprezentanta cabinetului comisarei Iurova. Aveți cuvântul 15 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Am venit pentru a confirma angajamentul doamnei comisar cu privire la intensificarea, consolidarea participării femeilor pe piața muncii. Cunoașteți cu toții cum s-au lucrurile. În prezent, suntem departe de a fi pe picior de egalitate. Femeile sunt subreprezentate în piața muncii. Vorbim despre 65% uh, rata angajării la femei față de 75% la bărbați. Dincolo de chestiunea egalității, vorbim și de o risipă de resurse și de talente la nivelul societății, pentru că peste 60% dintre femei părăsesc universitatea în prezent față, mai, un procent mult mai mare față de bărbați. Practic putem spune că în Uniunea Europeană avem casnicele cu cel mai bun nivel de educație și ăsta este un eșec de piață. E ilogic, având în vedere contextul în care ne situăm. Știm că societatea este pe o panta îmbătrânirii. Din 2008, rata ocupării forței de muncă în rândul femeilor a crescut foarte puțin și există mari pierderi din acest moment. Cu toții știm că avem 370 miliarde de euro pe an, adică 2,8% din PIB-ul UE. E o pierdere nu doar pentru persoane și bunăstarea personală, ci o pierdere și pentru finanțele publice și bugetul public. Și nu cred că e ceva ce ne putem permite în continuare. Știm de asemenea că trăim în timpuri absolut noi, excepționale, în care lucrurile se schimbă, structura muncii se schimbă semnificativ, trăim o revoluție digitală care permite noi structuri care să faciliteze o mai bună echilibrare între îndatoririle de acasă și cele de la locul de muncă. Pentru răspunde acestor provocări și schimbări, doamna comisar a hotărât să prezinte un set de noi politici moderne pentru a concilia acest echilibru între viața personală și cea profesională. Vrem de asemenea să transmitem familiilor un mesaj pozitiv, pentru că este important, având în vedere evoluțiile demografice. Noua politică vizează încurajarea unor aranjamente moderne privind concediile și abordarea barierelor în calea membrilor familiei care poate sunt mai puțin stimulați să treacă pe familie a fost făcut un studiu de către Eurofund care a arătat cum se va schimba participarea femeilor, având în vedere uh, diferite tipuri de intervenții și ce se întâmplă în cazul unei neintervenții. Rezultatul a arătat că acțiunile coordonate și sistemice pentru a sprijini femeile pe piața muncii ar cauza mari schimbări, nu doar având în vedere situația lor economică, ci și în contextul social. Pentru că persoanele care se află pe piața muncii au o percepție mai bună asupra calității vieții. Deci, familiile, femeile care sunt pe piața muncii își evaluează calitatea vieții mai bine decât cei care nu sunt pe această piață a muncii. Concluziile au arătat că orice Eforturi făcute în acest sens trebuie să includă stimulente și pentru angajator de a crește cererea, apoi să crească flexibilitatea în ceea ce privește orarul de lucru și să se, trebuie să se elimine și obstacolele de tip economic pentru angajați. Comisia a hotărât să propună 10 noi acte legislative și o acțiune legislativă care se consolidează reciproc. Vorbim despre o combinație între toate aceste instrumente. Prin asta se va genera schimbarea. Vorbim despre dorința de a încuraja noile aranjamente moderne privind concediile, un acces mai bun și o mai bună calitate a serviciilor de îngrijire și un răspuns dat problemelor cu care se confruntă persoana aflată pe locul 2 în ceea ce privește câștigurile în familie și accesul său pe piață. Credem de asemenea că sprijinim statele membre în eforturile lor făcute în acest sens, mai ales având în vedere contextul demografic și social în care ne aflăm. Cadrul european nu este creat echilibrat din punct de vedere al uh, abordării de gen. Obiectivul politicii este să crească flexibilitatea și să încurajeze o mai bună preluare a măsurilor privind egalitatea de gen și a, a, o mai bună partajare a responsabilităților între părinți sau îngrijitori într-o familie. Există dovezi că dacă tatăl petrece mai multe săptămâni îngrijind singur de copii, se ajunge la relații mai strânse cu copilul pe termen lung. În plus, tatăl își schimbă rolul și nu mai este o persoană care se ocupă foarte puțin de familie, ci și asumă noi responsabilități, noi datoriri domestice. Politica noastră este creată pentru a ajuta și la această evoluție în cadrul societății și la nivel demografic. Ce ne-am hotărât să facem este să modificăm directiva actuală privind concediul parental și să păstrând drepturile existente, dar ducându-le mai departe. Uh, astfel ne-am hotărât să includem noi drepturi pentru bărbați și femei, noi drepturi, unul pentru tații de copii noi născuți care își pot lua concedii paternale de paternitate și apoi același lucru și pentru cei care îngrijesc membrii dependenței familiei. Împreună cu propunerea legislativă am introdus și 10 acțiuni non-legislative pentru a încuraja o mai bună asimilare a acestor aranjamente privind concediile, pentru a proteja împotriva discriminării, pentru a remedia lipsa de facilități de îngrijire suficiente și adecvate și pentru a rezolva problema lipsei de stimulente. Printre aceste acțiuni legislative avem cooperarea cu companiile, care vor fi încurajate să introducă politici privind bunăstarea pentru angajați. Ideea este să există facilități de îngrijire a copiilor sau aranjamente de lucru sensibile, prin diferite oportunități de finanțare, partajarea de bune practici sau prin crearea unei platforme pentru introducerea de bune exemple. De asemenea, urmărim să facem, să utilizăm mai bine semestrul european pentru a monitoriza aceste lucruri și să reacționăm prin reprogramarea fondurilor existente, în special către investițiile în infrastructură. Intenționăm de asemenea să reconcentrăm fondurile actuale, inclusiv fondul venit din partea Fondului European pentru investiții strategice, pachetul Juncker, pentru a sprijini investiții sociale și pe politicile fiscale ne vom axa de asemenea, oferind și orientare cu privire la adaptarea acestora, care să, astfel încât să nu fie avantajoasă doar pentru unul dintre cei care câștigă bani în familie. Sunt convinsă că acest pachet, această abordare, aceste politici moderne vor pune fundația pentru un noul mod de viață în secolul 21. Schimbările nu se produc peste noapte, știm și știm că e nevoie de doi pentru a dansa, bărbat și femeie, și aș vrea să vă spun un lucru cu care m-am confruntat de curând și care mi-a făcut mare plăcere, fiindcă ne arată uh, că noua generație, în special de bărbați, trebuie să se implice mai mult. Vorbim despre antrenorul echipei lituaniene de basket, doamna președinte îl cunoaște, vorbește la o conferință de presă unde este întrebat de ce l-a lăsat pe unul dintre jucători să își ia un concediu de paternitate. serijos metu gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip, kaip, kaip, kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu?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 the quality. It was just a YouTube video, but you can... A fost un... Uh, filmul este pe YouTube, deci calitatea n-a fost perfectă, dar ați înțeles care e ideea. Sper să întâlnim din ce în ce mai mulți bărbați cu astfel de abordare și vă doresc uh, o după-amiază plăcută. Vă mulțumesc pentru atenție. Ačiū labai už jūsų pristatymą. Ah. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Comisia noastră este foarte implicată și cooperează cu uh, doamna comisar Iurova și cu directoratul pe care îl reprezentați și ne bucurăm să vedem acest pachet de măsuri cu propuneri legislative și nelegislative. Sperăm să putem lucra împreună la toate aceste instrumente. M-a surprins că ați venit cu acest exemplu din Linoania. Este vorba de un jucător de basket foarte cunoscut. Joacă în prezent în Lituania, în una dintre celebrele noastre echipe. Și aici am văzut că a dat o explicație rezonabilă, nor perfect umană, le spune jurnaliștilor că și bărbații și tații trebuie să se implice în nașterea unui copil. Este un exemplu încărcat de emoții și vreau să vă mulțumesc pentru el, pentru că e un exemplu de urmat. Antrenorul pe care l-am văzut pe ecran este foarte apreciat în țara mea și sper că îl veți considera a fi un exemplu de urmat. Dăm cuvântul acum profesorei Suzan Bori de la Universitatea din Utrecht. Aveți cuvântul. Uh, would like to thank you for this invitation and uh, this very inspiring also. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele calde care uh, inspiră atât de mult. Am și eu câteva planșe de arătat și asta s-ar putea să-mi întrerupă din când prezentarea. Sunt aici în calitatea mea de expert independent. Nu reprezint pe nimeni altcineva. O să vedeți că sunt coordonator pentru egalitatea de sexe în rețeaua comisiei, rețeaua de resort a comisiei. Ce vreau să fac astăzi este să vorbesc despre achiul comunitar în ceea ce privește echilibru între viața privată și cea profesională. Am să mă refer apoi la directiva Comisiei, la propunerea de directiva Comisiei privind acest echilibru între muncă și viața privată și să fac o evaluare a legislației europene existente în lumina noii propuneri și apoi am să vă ofer câteva informații în legătură cu situația din Olanda, ce va însemna această propunere pentru Olanda și cum ducem noi lucrurile mai departe acolo. După aceea vor urma câteva concluzii. După cum s-a spus deja, echilibru între viața privată și cea profesională nu înseamnă doar concedii și zile libere de la serviciu, include și facilități pentru creșterea copiilor, uh, scutiri de impozite și așa mai departe. De aceea mă bucur să văd că pachetul propus uh, are în vedere și aspecte suplimentare de acest gen. Sigur, în achiul comunitar găsim deja o serie de lucruri bune, avem această directivă 2006-54 care privește egalitatea de șanse în materie de ocupare a forței de muncă, și există acolo o interzicere a discriminării pe motive de sex. Curtea Europeană de Justiție a interpretat această dispoziție ca atare în multe spețe, de exemplu, refuzul de a reînnoi un contract de angajare pe motiv de sarcină la femei este interzis. Asta și conform unei hotărâri a curții. De asemenea, se interzice în această directivă discriminarea sexuală indirectă când e vorba de munca part-time, jumătate de normă sau concediul parental sau de maternitate. Există și în acest caz o speță a Curții de Justiție. De asemenea, există dispoziții privind întoarcerea la muncă după concediul de maternitate, postul trebuie să-ți fie păstrat, și de asemenea să beneficiez de avantajele eh, cuvenite. În ceea ce privește concediul de sarcină și maternitate, știți că se prevede un minim de 14 săptămâni și, de asemenea, în aceeași directivă se interzice concedierea pe astfel de motive. această măsură de protecție este perioada de la începutul sarcinii până la încheierea concediului de maternitate. Această dispoziție a fost uh, interpretată în sens foarte strict de Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, avem directiva prin concediul parental, care presupune un minim de patru luni de concediu, dintre care o lună nu este transferabilă, și asta până la vârsta de 8 ani până vârsta copilului de 8 ani. În caz de naștere sau adopție 4 luni. Aici e vorba de concediu fără plată. O să vedeți că în noua propunere lucrurile se schimbă. De asemenea, există o directivă pentru cei care, pentru liberi profesioniști, se spune că trebuie să se asigure avantaje suficiente pentru o perioadă de cel puțin 14 săptămâni plus acces la locuitor temporar. Și de asemenea avem uh, directiva privind uh, munca part-time sau jumătate de normă, care de asemenea presupune o serie de elemente de flexibilitate. Asta spune achiul deocamdată. Întrebarea e ce aduce nou propunerea Comisiei. Punctele de pornire. Arată, e important să existe stimulente care se convingă și pe bărbați să ia astfel de concedii. Nu e vorba doar de concediu pentru a îngriji copilul, E vorba de concediu care să-ți permită să ai grijă și de rude bolnave sau dependente s-au inclus, uh, s-au introdus două nouă tipuri de astfel de concedii, concediul de paternitate pentru tați după nașterea copilului, asta indiferent de situația maritală, 10 zile în astfel de cazuri, și apoi concediu pentru îngrijire oferit celor care asigură îngrijirea rudelor bolnave sau dependente de astfel de îngrijire. 5 zile pe an. Deci două noi tipuri de concedii speciale. Apar și o serie de schimbări în ceea ce privește concediul parental. În primul rând, acesta va fi un drept individual, netransferabil, pentru o perioadă de cel puțin patru luni, în materie de transferabilitate presupune o schimbare. Aici, de asemenea, se schimbă vârsta copilului. De acum încolo va fi până la vârsta de 12 ani. Și, de asemenea, directiva în vigoare 2010-18 va fi abrogată. Un alt lucru important, se preconizează plata unui venit adecvat, cel puțin echivalent cu plata pentru concediu de boală în caz de concediu de paternitate și concediu de îngrijire a rudelor. Pe lângă aceasta, se întăresc drepturile privind accesul la măsuri care să aducă un plus de flexibilitate. Asta pentru cei care au copii până, până la vârsta de 12 ani sau rude care au nevoie de îngrijire. Asta înseamnă, de exemplu, posibilitatea de a lucra mai des de acasă, un orar flexibil sau o scădere a numărului de ore. Acest drept de a solicita elemente de flexibilitate presupun că poți să soliciți acordarea unor astfel de privilegii în momentul în care tu oferi îngrijire unui copil sau unei rude bolnave și angajatorii trebuie să răspundă la astfel de solicitări justificând fiecare refuz. Dreptul poate fi unul temporar, durata poate fi limitată în mod rezonabil, acest lucru va fi decis de fiecare stat membru în parte, însă ai dreptul oricum să te întorci la programul normal de lucru la finele perioadei. Există și alte probleme, alte chestiuni avute în vedere aici, dacă, de exemplu, se schimbă situația, se schimbă condițiile, dacă nu mai e nevoie uh, să lucrezi un număr redus de ore atunci angajatorul poate reveni asupra deciziei, ai dreptul să te întorci la postul ocupat înainte și să beneficiezi de avantaje suplimentare, chiar dacă nu s-a limitat durata ca atare. De asemenea, se interzice discriminarea față de cei care solicită astfel de concedii sau solicită un program de lucru mai flexibil. Și de asemenea există și măsuri de protecție împotriva concedierilor sau a tratamentului inadecvat, în cazul în care tu soliciți astfel de măsuri de flexibilitate. Sarcina probei în caz de concediere este similară cu sarcina probei în caz de uh, chestiuni ce țin de egalitatea între sexe, în modul în care acestea sunt reglementate de legislația europeană. Cam asta ar fi propunerea Comisiei. Aș dori foarte pe scurt să analizez această propunere. Mai întâi de toate consider că e un pas înainte important. Cred că trebuie să salutăm această propunere mai ales dacă ne uităm la modul în care se reliefează rolul bărbaților acum. E vorba acolo de concediu de paternitate, de asemenea, acest concediu de îngrijire a rudelor este un element nou, nu există în prezent în toate statele membre, nu se au acolo în vedere rudele bolnave. Faptul că se preconizează și remunerarea acestor concedii, sunt drepturi individuale și, de asemenea, această flexibilitate presupune și satisfacerea doleanțelor angajaților vizați. Directiva privind sarcina și maternitatea nu se modifică. Dacă ar fi vorba să ne uităm la eventualele lipsuri, găsim câteva. Am fost uimită să văd că nu se vorbește deloc despre Convenția privind eliminarea discriminării împotriva femeilor, Convenția Națiunilor Unite. Și acest document este deosebit de important în acest context, chiar dacă nu a fost uh, semnată de Uniunea Europeană, însă majoritatea statelor membre trebuie să pună în aplicare dispozițiile Convenției. În rezoluția din septembrie 2016, Parlamentul European a subliniat uh, rolul jucat de uh, reprezentările stereotipice de gen. Este, există motive întemeiate și dispoziții clare de combatere a acestor stereotipe în convenția menționată anterior. Apoi, aceste concedii sunt foarte scurte, mai ales pentru concedii de îngrijire. Dacă trebuie să îngrijești o rudă bolnavă, 5 zile nu ajung, dar asta e opinia mea personală. Și apoi, dreptul de a solicita flexibilitate a programului de lucru e un drept, dar nu înseamnă mare lucru. Poți să, poți să soliciți, dar atât. Și nu ai dreptul de a beneficia de o prelungire a acestor uh, măsuri de flexibilitate vorba doar de o reducere temporară a numărului de ore. În ceea ce privește temeiul juridic, pot să spun că nu există consecințe în materie de ajutoare de stat, de asistență de stat în ceea ce privește pensiile, chiar și când e vorba de reducerea temporară a programului de lucru. Acest lucru, în opinia mea, este important. Să vedem acum uh, ce ar însemna această propunere dacă ar fi adoptată în forma actuală? Care ar fi implicațiile pentru Olanda? Concediul de paternitate în Olanda este de două zile plătite. Asta ar însemna, dacă o propunere s-ar adopta, vei avea mai multe zile la dispoziție de asemenea, în Olanda, în prezent, concediul parental nu este plătit, nu este prevăzut ca atare în contractele de angajare. În cazul în care se remunerează, ar fi o schimbare pozitivă. Apoi, concediile de îngrijire. În Olanda avem deja câteva posibilități. Avem 10 zile pe an, remunerate cu 70% din salariul minim, asta nu se va schimba, și avem concediul de îngrijire pe termen lung, concediu fără plată. este echivalentul la șase săptămâni de lucru. În Olanda, de asemenea, această îngrijire nu se aplică doar rudelor, poți de asemenea să ai în îngrijire și alte persoane, chiar dacă nu sunt rude, eventual un vecin sau un bun prieten. în ceea ce privește programul flexibil. În Olanda avem uh, norme chiar mai avantajoase, există dreptul de a-ți ajusta programul de lucru pentru perioade determinate, poți să modifici numărul zilnic de ore, se poate modifica chiar programul săptămânal, și chiar locul uh, de prestare a activității pentru firmele care au mai mult de 10 angajați. Angajatorul trebuie să acorde acest drept de restructurare a programului de lucru dacă nu există motive întemeiate pentru un refuz. De exemplu, dacă firma respectivă se confruntă cu probleme organizaționale grave, un refuz este considerat a fi întemeiat. În ceea ce privește programul, uh, în cursul unei trei săptămâni, uh, angajatorul are dreptul de a refuza o astfel de solicitare, pentru că se pun în echilibru interesele respectivelor părți. Și, de asemenea, angajatorul trebuie să-și justifice decizia. Concluzii. Abordarea vedem că nu este una unitară, ci relativ fragmentară. Vedem că există o serie de elemente deja uh, în vigoare, care urmează să fie completate acum, însă cel puțin abrogarea directivei privind concediul parental presupune anumită coerență, se impune alinierea la dispozițiile din alte directive, coerența merge dar până la un punct, faptul că concediul de, de maternitate nu este vizat și este reglementat într-un alt document, într-un alt act, acest lucru aduce un plus de coerență, de fapt. Important este că aceste concedii sunt acum plătite, că există și posibilitatea de a-ți lua concediu de îngrijire și că ai posibilitatea să uh, beneficiez de un program de lucru mai flexibil. Sunt lucruri importante, sunt lucruri importante pe care vrem să le avem, mai ales că societatea îmbătrânește în Europa. Trebuie, într-adevăr, să oferim un plus de avantaje celor care oferă astfel de îngrijire. Și prin de aceea nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vedeți ultima mea planșă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă profesor Susane Buri și dau acum cuvântul domnului doctor Timo Antila de la Departamentul de Științe Sociale și Filosofie, Universitatea Ningivaskila, Finlanda. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank you. Uh, uh, I would also like to... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a interveni uh, în cadrul acestui workshop atât de important și de a vă explica cercetările noastre. Mm, intervenția mea va fi una bazată mai degrabă pe date empirice. Încercăm să discutăm cum programul de lucru influențează echilibrul între viața privată și cea profesională un alt obiectiv este să arătăm cum variază între diferitele state europene timpul de lucru. Mă voi folosi de ultimul uh, studiu al Uniunii Europene privind uh, timpul de lucru pentru asta. timpul și locul de lucru au devenit uh, un punct, un accent foarte important uh, în analiza ocupării. Trecem către o economie bazată pe, cunoș- pe cunoștințe, bazată pe servicii și care necesită forță de muncă flexibilă. Iar timpul de lucru este o variabilă cheie în uh, o producție flexibil, flexibilă. S-a trecut de la timp de lucru post-industrial către un nou tip de muncă, ceea ce înseamnă că au, au existat o dereglementare a um, normelor colective de lucru, diversificare și prelungire a Uh, timpului de lucru, dar și o diluare a delimitării între timpul liber și timpul de lucru. Timpul de lucru și flexibilitatea sunt într-o relație complexă cu echilibrul între viața profesională și cea privată. Flexibilitatea nu este egală cu uh, și comp neapărat compatibilă cu viața de familie. Unele flexibilizări au avut loc uh, numai în interesul angajatorului. Ore de lucru uh, nesociale și uh, alte elemente similare. Următorul slide, vă rog. De obicei, când vorbim despre timpul de lucru sau analizăm timpul de lucru, ne concentrăm asupra unui aspect separat sau asupra unei uh, singure dimensiuni. Și de multe ori este vorba de lungimea timpului de lucru. Însă noi încercăm să mergem dincolo de asta. Separăm flexibilitatea temporală și cea spațială. Ideea este că flexibilitatea tempora, temporală și spațială creează un fel de uh, model și uh, în diferitele țări membre există diferite astfel de modele. De asemenea, grupurile de uh, angajatori variază în funcție de aceste tipuri de flexibilitate. Când vorbim despre flexibilitate, flexibilitate temporală, vorbim despre durata timpului de lucru, um, orele la care au loc, deci inclusiv ore foarte târzii sau foarte devreme, ritmul muncii este un aspect din ce în ce mai uh, uh, important. În practică asta înseamnă presiunea timpului la locul de muncă și poate cel mai important uh, element aici este autonomia. Este important în sine, dar și pentru că poate compensa um, efectele uh, celorlalte elemente, durata timpului de lucru sau uh, ora la care, acesta, la, la care se lucrează. Unele rezultate din uh, ultimul studiu european privind condițiile de lucru. Acesta include interviuri cu peste, cu aproximativ 37.000 de persoane angajate în Europa. Există întrebări uh, care se referă destul de strict la timpul de lucru și uh, la uh, echilibrul între viața profesională și cea privată. Există o întrebare. Cât de bine se potrivesc orele dumneavoastră de lucru cu angajamentele familiale sau sociale din afara locului de muncă? Și se putea alege între 1 deloc și uh, patru foarte bine. Iată o harta a țărilor europene. Se arată uh, proporția uh, celor care au răspuns că se potrivesc foarte bine. Interpretarea acestei hărți este destul de ușoară, de simplă. Culorile nu sunt uh, foarte vizibile, dar este uh, ușor. De fapt, cu cât este mai închisă la culoare țara pe hartă, cu atât mai bun este echilibru. Diferențele sunt foarte mari între țările uh, de pe hartă. Țările nordice, Scandinavia, se descurcă foarte bine. Pe cam jumătate din, cei care, din respondenți răspuns că împacă foarte bine timpul de lucru cu angajamentele exterioare. Există și unele țări din Europa Centrală care uh, se descurcă bine, precum Austria și Republica Cehă. Interesant este însă că și țările cu regimuri foarte liberale, cum ar fi Regatul Unit și Irlanda, uh, au un punctaj foarte bun și de celălalt uh, capăt avem țări din uh, sudul Europei, Portugalia, Italia, în care mai puțin de un sfert dintre respondenți au uh, considerat că împacă foarte bine timpul de lucru cu cel privat. Acest workshop de astăzi se referă la participarea femeilor la locul de muncă. Mă uit la rata de angajare a femeilor, de ocupare a femeilor în statele membre. Cu cât e mai ridicată rata ocupării, ă, ă, ă, ratele cel mai ridicate sunt în Suedia, Danemarca, Austria, Germania. Dacă ne uităm pe hartă, vedem că există o corelație între rata de ocupare a femeilor și uh, echilibrul între viața uh, profesională și cea privată. Același uh, lucru se vede și aici. Țările europene au fost Um, separate pe diferite tipuri de regim, continental, liberal, mm, estic, sudic, scandinav. Vedem că în unele echilibrul este unul foarte bun, dar vedem și cum uh, timpul de lucru variază între aceste țări. conform abordării noastre conceptuale, am separat diferite dimensiuni ale timpului de lucru. Durata, ora, ritmul, autonomia și flexibilitatea la locul de muncă. Vedem care este uh, variația de tip uh, în ceea ce privește timpul de lucru în diferitele tipuri de regim. Dacă ne uităm la statele scandinave și le luăm ca punct de referință, vedem că în Scandinavia uh, foarte rar se lucrează la ore cum ar fi în afara programului, autonomia este ridicată, presiunea la locul de muncă este una acceptabilă și flexibilitatea la locul de muncă este ridicată. Acest tip de model aduce cel mai bun echilibru între viața profesională și cea privată. Putem combina Scandinavia, de exemplu, cu regimurile estice timpul de lucru este mai lung, autonomia este scăzută, putem compara Scandinavia cu regimul uh, sudic, de asemenea, unde și acolo autonomia este scăzută. Următorul diapozitiv um, face un rezumat al acestor rezultate și arată uh, care este corelația între diferitele elemente și echilibrul între viața profesională și cea privată. Și este ușor de citit. Cu cât mai uh, lungă este bara roșie, cu atât mai negative efectele. Deci, uh, orele de lucru exotice nu sunt foarte uh, pozitive în ceea ce privește echilibrul între viața profesională și privată. Autonomia are un efect pozitiv, presiunea la locul presiunea timpului la locul de muncă și orele de lucru Uh, au un efect negativ. Și, de asemenea, încă ceva interesant, uh, flexibilitatea spațială și efectul său asupra echilibrului între viața profesională și cea privată. Este clar, cu cât mai mobilă este munca, Cu, atât, cu cât mai multe locuri uh, există în care trebuie să lucrezi, cu atât mai puternic este afectat acest echilibru. Pe de altă parte, uh, lucratul de acasă, aici cercetările ne-au arătat că diferențele sunt mari între bărbați și femei. bărbații folosesc uh, lucratul de acasă pentru a se putea concentra asupra lucrului, femeile din motive familiale. Uh, pentru a ajunge la concluzii, timpul de lucru este un fenomen multidimensional. Trebuie să ne gândim întotdeauna când vorbim despre flexibilitate pentru cine. Am găsit uh, diferențe între Uh, echilibrul între viața profesională și cea privată în diferitele țări uh, membre și în diferitele tipuri de regim. Știm că legislația și contractele colective de muncă afectează acest echilibru, dar și diferențele culturale și atitudinile referitoare la timpul de lucru. Aceste norme culturale definesc de exemplu, cine se simte îndreptățit să, prime, să beneficieze de pe urma flexibilității în beneficiul familiei. Mulțumim foarte mult. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Constantina Damachi. Everyone, um, it is a pleasure to be here. Bună ziua tuturor, e o plăcere să fiu aici. Din păcate, dat fiindcă sunt ultimul vorbitor, și că vorbesc după două personalități care au acoperit așa de multe detalii, mă voi vedea nevoită să repet unele dintre aspecte, pentru că nu știam despre ce vor vorbi antevorbitorii mei. În intervenția mea eu o să mă axez asupra legăturii dintre politicile demografice, politicile pentru familie și echilibru viață profesională personală. Asta este titlul unui studiu pe care l-am făcut pentru Comisia privind drepturile femeilor din Parlament. Sper că voi reuși să acoper niște lucruri noi în intervenția mea. One of my slides is not there, the introduction? Yeah, there, that's the one. Okay. Bun. Acum am cam reușit să aranjăm slide-urile. În Uniunea Europeană se știe că avem o problemă de demografie. Ne confruntăm cu trei crize simultane, de fapt. Criza economică, cea demografică și criza refugiaților. În studiu m-am ocupat și de chestiunea migranților, dar subiectul nu este relevant pentru discuția noastră, așa că nu o să-l menționez. Fertilitatea este afectată de situații personale, economice, familiale și politicile de ocupare. Este influențată de asemenea și de atitudini, proliferarea tehnologiilor reproductive și diferite structuri instituționale Ratele fertilității sunt în scădere în UE, însă nu există o legătură de cauzalitate clară între amploarea crizei și tendința în domeniul fertilității. De exemplu, printre măsurile de austeritate luate în țările afectate de recesiune din Sud, în Grecia am reușit să inversăm rata fertilității, dar în Italia și în Portugalia nu este clar dacă criza a avut un impact direct asupra ratei fertilității. Și asta ne arată cât de complicat este să stabilești care sunt legăturile exacte între diferiții factori care contribuie la comportamentul reproductiv. Biserica Catolică, în acest caz, este poate cea care stă în spatele situației din Italia și din Portugalia. Și anume faptul că n-am constatat un impact mare asupra ratei fertilității. Ce este clar, conform celor care au făcut studii empirice, este că avem o legătură clară între șomaj și rata natalității. Deciziile privind fertilitatea în rândul persoanelor șomere sunt afectate de această situație, ceea ce e logic. Pe de altă parte, există state europene care încearcă să consolideze politici tradiționale și care contravin tendinței actuale, și anume să se creeze politici mai inclusive care să reflecte schimbările la nivelul structurii familiei în Europa. De exemplu, în cazul Ungariei, familia este definită în continuare ca fiind o femeie și un bărbat care au copii. Este important de asemenea să vedem dacă politicile de familiale netradiționale, creșterea participării femei pe piața muncii, implicarea bărbaților, creșterea copilor, au un impact asupra fertilității. Deci contextul este important și constatăm că, de regulă, în țări care încearcă să încurajeze fertilitatea prin politici pronatalitate, se ajunge la o partajare mai echitabilă a muncii în familie. Au fost făcute studii în 24 de țări care au arătat că cu cât un context este mai progresiv către egalitatea de gen, cu cât este mai echitabil împărțită munca în familie, indiferent care este aceasta. Implicarea femeii pe piața muncii este în creștere și într-o ușoară creștere, după cum am auzit, și Ratele crescute ale fertilității sunt întotdeauna considerate a fi rezultatul unui mai bun echilibru între viața de familie și cea profesională, în cadrul politicilor. Furnizare de oportunități în acest sens, facilități îngrijirea copiilor, pachete de concedii și așa mai departe, au legătură cu transformarea rolurilor și o partajare mai egală a sarcinilor de îngrijire. munca în rândul femeilor și austeritatea. Femeile sunt din ce în ce mai implicate pe piața muncii. Avem un studiu făcut în 2005 care arată acest lucru. Avem o serie de probleme din 2007, austeritate, scăderea salariilor, reducerea timpului de muncă, care afectează multe țări, mai ales cele din, pe cele din țări sudul Europei. Prin urmare, o situație precară pe piața muncii pentru femei este în creștere, nu există siguranță, garanții și evident că chiar dacă aceste lucruri nu au impact asupra ratei fertilității în anumite țări vor avea un astfel de impact în curând și echilibrul dintre viața personală și cea profesională are mult de suferit, indiferent dacă vorbim despre familii tradiționale sau familii cu un singur părinte Însă, care este legătura dintre aceste politici și situația actuală și la ce duce combinația dintre aceste politici pentru echilibru viață profesională personală? După cum știm, există foarte multe studii în acest domeniu, clasificări, tipologii care au fost identificate și ne vom axa pe aspectele pe care le considerăm a reprezenta un echilibru și anume alocarea de priorități între activități individuale, care sunt partea muncii, inclusiv angajare și activități de carieră și viață, obligații familiale, relaxare, divertisment. Ce e important de reținut este că vorbim despre interacțiunea dintre caracteristicile de gen, familie, locul de muncă, care sunt cele care stabilesc un echilibru. Aș la stabilirea acestui echilibru între viața profesională și cea personală. Există un studiu făcut în 2015, Fernandez Crehoit, nu știu cum să-l pronunț exact, care care se bazează pe un indice ce include timpul de lucru, structura activității și Danemarca și Suedia sunt uh, pe primele poziții, iar Slovacia și Grecia la coda clasamentului. Există niște remarci critice cu privire la echilibru viața personală profesională și anume nu se referă la toate categoriile, la toate păturile sociale, ci doar la clasa mijlocie sau superior mijlocie. Și Dacă vrem să avem politici inclusive, există date referitoare la grupurile sociale cele mai vulnerabile, care au locuri de muncă temporare, prin urmare, e nevoie de mult mai multe date pentru a crea politici care să asigure un echilibru uh, corect pentru toată lumea, așa cum ne dorim. Nu o să vorbesc despre concedii, pentru că am avut o prezentare fantastică pe acest subiect, care tocmai s-a încheiat, însă aș vrea să vă spun că este important să reținem că atunci când vorbim despre concedii, care sunt instrumente folosite în politici, trebuie să ne întrebăm care este nivelul salariilor care este durata acestor concedii și cine are dreptul la ele, pentru că variațiile sunt foarte mari. Nu o să vorbesc despre directiva privind lucrătorii gravizi și cea privind concediile parentale. Am ascultat intervențiile anterioare și mă gândeam că acesta este un pas încurajator. Însă mă întreb dacă Evident, există o diferență între concediul pentru îngrijirea unui membru al familiei și concediul parental. Și vedem o legătură strânsă cu prioritățile demografice când vedem câte multe lucruri se fac cu privire la directivele privind concediul parental și care este nivelul de îmbunătățire, pentru că în parcurs o cale lungă. Este un pas înainte foarte important pe care îl apreciem cu toții. Însă, în ceea ce privește concediile parentale, s-au făcut așa de multe. Vorbim despre o povară a vechiului care este implicat aici. Cred că trebuie să facem mai multe lucruri în ceea ce privește uh, concediile pentru îngrijire, pentru că uh, Există și mulți oameni care nu sunt părinți, dar au dreptul să-și îngrijească rudele, chiar dacă rudele lor nu sunt copii. Acesta este un bun exemplu, aș zice, care ilustrează legătura dintre politicile demografice și cele care vizează familiile. Serviciile pentru îngrijirea copiilor. Este, există o foarte mare nevoie pentru astfel de servicii. Concediile nu sunt suficiente, pot fi dăunătoare participării femeilor, mai ales dacă sunt prea lungi și nu există cote adecvate pentru a schimba uh, diviziunea muncii. Însă, Trebuie să existe servicii și avem acest exemplu nordic care ne arată în ce măsură aceste aranjamente și prezența serviciilor, furnizarea de servicii, au ajutat participarea femeii pe piața muncii. De asemenea, putem vedea și efectele situației inverse, când măsurile de austeritate au dus la reducerea acestor servicii și în ce măsură sunt uh, dăunătoare participării femeilor. Flexibilitatea la locul de muncă e o medalie care și un revers, pentru că are impact asupra modului în care este structurată activitatea. Există flexibilitate, există situații convenabile, există dorința de a părăsi locul de muncă în reducere. Tehnologia este de asemenea o medalie care are și un rezerv pentru, revers pentru că facilitează lucrurile, dar um, oarecum face neclară granița dintre viața personală și cea profesională. Nu mai există limite legate de uh, momentul în care munca începe și se oprește. Trebuie să fim foarte hotărâți și determinați pentru a ajunge la un echilibru aici. Prin urmare, când femeile duc copiii la școală, flexibilitatea poate fi dăunătoare pentru că n-au cum să gestioneze lucrurile și poate fi extrem de stresant. Apoi, prezența femeilor în posturi de conducere este asociată cu flexibilitate. Prin urmare, există nevoi person speciale de lungul ciclului vieții. Tinerii, de exemplu, amână să-și formeze o familie, în timp ce cei mai în vârstă poate doresc să rămână mai mult timp pe piața muncii și flexibilitatea poate ajuta în acest sens. Cultura și ideologia sunt de asemenea foarte interesant, importante și nu au beneficiat de suficientă atenție. Există variații la nivelul politicilor familiale, influențate nu doar de preferințe individuale, ci și de caracteristici economice, demografice și culturale. Eterogenitatea, eterogenitatea muncii neplătite, conform etniei sau rasei. Am ajuns și la concluzii. Ideea este să discutăm despre o problemă demografică și să îi determinăm pe oameni să crească forța muncii și să își îmbunătățească durabilitatea statelor bunăstării. Fertilitatea are legătură cu factori economici, securitate și cu partajarea muncii în familie. Există variații semnificative în ceea ce privește acest echilibru și atitudinile și rolurile nu sunt luate suficient în considerare. Trebuie să se producă schimbări către o mai bun echilibru de gen și să se încurajeze un nou model pentru tați. Și sperăm că concediile acestea de care am vorbit ar trebui să ne ajute în acest sens. Încă o dată avem țările din Nord care ne dau un exemplu în acest sens problemele de gen nu pot fi privite izolat, ci împreună cu împotră socială, etnicitate și interacțiunea dintre acestea, astfel încât să se ajungă la niște concluzii întemeiate. Și trebuie să se ia în considerare toate formele de inegalitate, nu doar cele de ordin material, ci și posibilități și capacități limitate și modul în care interacționează ele, între ele și trebuie să se pună un accent mai mare asupra participării femeilor. Vorbim despre echilibru viață profesională, viață personală și aici viața profesională e pusă pe primul loc. E momentul și cred că în curând se va și întâmpla ca accentul să se pună pe viața profesională. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Dr. Mulțumim uh, foarte mult, doamna dr. Damachi, pentru prezentarea noastră. Acum dau cuvântul membrilor comisiei noastre. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Uh, un scurt comentariu. Odată vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru această prezentare detaliată. Încă mai am de multe de învățat și de uh, prelucrat în materie de informație dobândită astăzi. M-ar bucura ca și omologii noștri din parlamentele naționale să poată să asiste la astfel de prezentări științifice. Câteva reacții din partea mea. Domnul Dr trebuie să vă spun că mi-a plăcut foarte mult uh, comentariul dumneavoastră, însă cu o mențiune. Pentru mine, un loc de muncă nu poate fi pus în, în contradicție cu viața privată. Viața profesională vine să completeze viața privată. După cum spunea și doamna Ladmanova la început, eu sunt convinsă că aș avea o viață mai fericită dacă aș avea posibilitatea de a-mi pune în aplicare toate talentele pe care le posed. Nu e nimic rău în a lucra și a câștiga bani. Și apreciez că ați spus că femeile care au un loc de muncă au o viață mai fericită și ele însă le spun acest lucru. Sunt pe deplin de acord cu ce spune și Constituția Americană, acea căutare a fericirii pe care o au ei în Constituție. Noi nu avem așa ceva, însă înțelegem cu toții că schimbarea în bine este de dorit și acest lucru a fost reliefat de toți vorbitorii noștri astăzi în prezentările lor. Probabil am putea crea un concept de stil de viață european. Vă mulțumesc! Mulțumim, doriți să, să reacționați? Vă mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră, spune doamna Davachi. Munca și o activitate profesională, într-adevăr, poate aduce multe bucurii. Și eu, toată viața, am muncit, am avut un loc de muncă de la absolvirea școlii știu foarte bine ce înseamnă să ai un loc de muncă pe care ți-l dorești și care te mulțumește. Însă, dacă aș, a fi, dacă aș avea un contract de muncă cu ore zero, În plus, comentariul dumneavoastră vine să confirme ce spuneam și eu. Când vorbim de echilibru între viața profesională și cea prof- uh, uh, privată, vorbim de în general, de persoane din clasa de mijloc. Asta a fost o critică adusă acestui concept de echilibru între viața profesională și cea privată în literatura de specialitate. conceptul a fost criticat, cât politicile concrete. Și e o diferență aici. Pentru că dacă vreau o complementaritate între cele două, bine, asta e un lucru, însă politicile discutate de noi la nivel legislativ, aici lucrurile stau altfel. Dacă aș avea un contract cu zero ore, mă gândesc că n-aș fi cea mai fericită persoană din lume, aș fi permanent îngrijorată în legătură cu viitorul meu, cu supraviețuirea mea. Și, prin urmare, acest echilibru între profesional și privat nu s-a regăsit în existența mea, însă, pe de altă parte, dumneavoastră aveți dreptate. Când ai talente pe care poți să le pui în joc, când ai o formare intelectuală, profesională, pe care vrea să o pui la lucru și asta ți-ar permite să te bucuri de viață, acesta, evident, este un uh, obiectiv dezirabil al politicilor noastre dorința mea ar fi ca mâine femeile din Europa care au contracte cu ore zero în următorul an să spună exact ce a spus și dumneavoastră. Că sunt fericite și că pot vorbi într-adevăr de o, o politică europeană care să aducă echilibru între viața profesională și cea privată. Vă mulțumesc. Domnul Morton, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc oaspeților noștri pentru aceste prezentări atât de interesante și complementare una raport cu cealaltă. Am să fac câteva observații și o întrebare pentru noi toți. Eu sunt bărbat. Dacă trebuie să lucrez până seara târziu, nicio problemă. Dacă trebuie să merg repede dimineața la servici de vreme, nicio problemă. Dacă trebuie să merg sâmbătă sau duminica la servici, nicio problemă. Dacă aș fi o femeie, lucrurile ar fi altfel. Eu sunt bărbat, sunt aici la lucrez cinci zile pe săptămână. Dacă ar fi vorba de soția mea, cred că ar fi mai greu. Și noi, politicienii, dacă vrem credibilitate și legitimitate, trebuie să dăm un exemplu propriu. Uh, deși sunt în vârstă, am un copil mic. Anul trecut am cerut concediu de paternitate pentru că nu apucam să văd uh, bebelușul decât câteva zile pe săptămână. Mi s-a spus, așa ceva nu există. Vedeți, noi suntem aici legiuitorii. Da, suntem uh, acel, ceea ce în franceză se numește satul galic. Legile sunt pentru alții, nu pentru noi. aș vrea ca statele membre să definească odată pentru totdeauna rolul femeii în societate, să terminăm cu ipocrizia. Vorbeați de concediu de maternitate, de paternitate și așa mai departe. S-a spus că abordarea diferă în funcție de sex, dar Trebuie să avem o abordare diferențiată. Realitatea ne forțează. Avem o comisie pentru drepturile femeii, Comisia FAM, suntem aici. Există o comisie pentru drepturile bărbaților? Nu. De ce există o comisie pentru drepturile femeii? Pentru că, într-adevăr, vrem să clarificăm rolul femeii în societate. Vorbim de rolul femeii în spațiu public. Uitați ce se întâmplă în multe țări. Vorbim de rolul femeii pe, pe piața forței de muncă, diferențe de remunerare, cât de greu este să ai un echilibru între uh, uh, privat și profesional. O, o, o femeie vrea să lucreze de acasă să poate ocupa de familie, un bărbat vrea să, să lucreze de acasă pentru că consideră că se concentrează mai bine de acolo. Există acest atribut al fertilității și de aceea femeia rămâne în centrul dezbaterii. Am văzut trei prezentări extrem, extrem de interesante, care foarte bine se completează reciproc, însă consider că problema noastră e că tindem să cantonăm discuția pe diferite teme. Egalitatea între sexe, locul femeii pe, pe piața muncii, însă abordarea trebuie să fie una holistică dacă tot rupem în bucățele chestiunea, o să mai petrecem secole bune dezbătând aceleași chestiuni. Ziua în care o să dispară Comisia FAM va fi ziua în care nu o să mai avem dezbateri pe diferite teme uh, vis-a-vis -vis de rolul femeii. Evident, femeile și bărbații sunt, sunt diferiți biologic, dar vreau să, să închei cu o întrebare. Bun. Pe de o parte, e clar că e nevoie de legi în acest domeniu. Ați văzut însă care este diferența între statele scandinave, care sunt mult mai avantate și, avansate, și statele din sudul Europei. Ați prezentat motivele foarte bine, însă nu considerați dumneavoastră, poate mă înșel, dar nu considerați că legile trebuie să fie însoțită de o adevărată politică europeană în materie de educație și cultură ca să nu mai începem uh, de la o vârstă mică să ne întrebăm oare care ar fi rolul în societate și pe lumea asta a surorii mele, a verișoarei, a prietenii mele și așa mai departe. Cred că putem să dăm cele mai bune legi din lume și cu toate astea o să găsești niște bărbați de 50 de ani îmbrăcați la cravată și costum care o să ia decizii numele femeilor. Și această situație continuă și o să continuă ceva vreme. Ați văzut că se spune în multe articole că legile sunt importante, dar dacă nu sunt însoțite de o politică de educare și cultivare, eșecul este garantat. Apreciez enorm cele trei prezentări făcute de noastră, dar dacă mâine în acest Parlament European venim cu un text de lege și aici sunt mulți ipocriți, să fie clar. O să fim cu toții neplăcut surprinși de rezultatul votului. Mulți deputați europeni o să spună că da, suntem de acord cu dumneavoastră, e nevoie de egalitate perfectă între bărbați și femei. Așa că haideți să terminăm cu ipocrizia să transformăm dezbaterea într-una globală și să facem totul pentru că această comisie FEM să dispară, să nu-și mai aibă rațiunea de a fi și această educație să fie integrată transversal în toate statele membre. Mulțumim foarte mult, domnule Marta. Acum uh, doresc să-i rog pe experții noștri să reacționeze sau să răspundă domnului Marta. Maximum 3 minute, spune doamna președintă. În 3 minute o să rezolvăm această problemă. În primul rând, aveți, aveți perfectă dreptate. Trebuie să ne uităm la problemele structurale cu care ne confruntăm. Noi tindem să ne concentrăm pe câte un aspect precis și în contextul respectiv. Astăzi am discutat echilibru între viața privată și cea profesională și participarea femeilor uh, pe piața forței de muncă. Însă astăzi s-a spus de asemenea că și stimulentele pentru bărbați ar fi binevenite. Sunt, e un element de noutate, dar sigur nu e destul. Trăim într-o cultură bazată pe standarde masculine. Spun masculin în ghilimele aici, dar totuși Asta e realitatea pe care o aveți peste tot. Și problemele evidențiate de dumneavoastră țin foarte mult de acest fundament masculin al societății. După cum spunea și uh, da, dr. Davachi, noi avem o anumită perspectivă, o anumită optică, și extrem de important să vedem care sunt efectele anumitor politici pentru grupuri specifice. Revin la această propunere concretă. Încă o dată, e vorba de concedii plătite. Un concediu nu înseamnă totul. Orar flexibil nu înseamnă totul. E nevoie de mult mai mult pentru a schimba societatea. In, in very, in many, uh, ne confruntăm cu discriminare împotriva femeilor pe plan uh, public și privat. Însă există inițiative. Există și o inițiativă franceză uh, de respingere a discriminării împotriva femeilor. Aceste abordări, într-adevăr, pot să modifice perspectiva noastră asupra rolului femeii și a rolului bărbatului. Însă, în aceste trei minute nu mai am de, eh, timp decât să spun că sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că e vorba de modificarea unor structuri generalizate. Și educație, da, cum, cum spuneați dumneavoastră. Însă nu e suficient. Categoric, educația e un pas înainte Însă o mare parte a populației e în vârstă acum. Doctor Antila sunt uh, de acord cu multe dintre cele spuse de dumneavoastră. Vă referați la diferențe între state membre, pomeneați eh, statele scandinave. Trebuie să vă spun că diferențele dintre țări țin foarte mult de structura economică a statului respectiv. Populația scandinavă e extrem de bine educată, forța de muncă e foarte bine pregătită. Și știm că practicile de flexibilitate afectează în mod diferit diferite grupuri de angajați. De exemplu, cei care ocupă poziții ierarhice superioare sau slujbe foarte bune au o mai mare posibilitate de a decide cum și când lucrează. Pentru cei din eșalonele inferioare, adesea posibilitățile sunt limitate la scurtarea programului, de exemplu. Observația noastră însă era cu titlu general eu aș spune că ar trebui să analizăm mai îndeaproape diferențele între diferitele grupuri de angajați și uh, trebuie să, să, să vedem în ce condiții operează aceștia, pentru că de acolo decurg o serie de diferențe. aceste diferențe sunt eh, uneori chiar mai importante decât diferențe între femei și bărbați. Doamna doctor Davachi, sunt de acord cu dumneavoastră că după cum, eh, cum am spus peste tot, eh, e nevoie de o abordare holistică. Dacă nu privim în mod holistic o problemă socială, dacă nu vedem legăturile, corelațiile între probleme, nu putem ajunge la concluzii pertinente. Pe această temă specifică, însă, această temă a echilibrului între viața privată și cea profesională, care este tema dezbaterii noastre de astăzi, există o serie de limite atunci când e vorba de ce se poate face prin legislație. Există limite atunci când e vorba de intervenția în viața uh, privată, dreptul, drepturile reproductive și așa mai departe. Ce poate face un corp legislativ atunci când societatea, și să nu uităm că societățile europene diferă una în raport cu cealaltă, au aceleași valori uh, fundamentale, dar nu au totdeauna uh, aceleași formă de manifestare. Și în societate trebuie să, să avem în vedere ca legislativ aceste diferențe și trebuie să creăm acele servicii care vor da cetățenilor maxim de posibilități să-și utilizeze educația dobândită, să facă ceea ce și-au dorit să facă în viață, să capacităm cetățenii prin servicii să ia decizii autonome care le vor aduce fericirea. Însă, până atunci, Uh, și spun până atunci, pentru că nu-mi închipui că foarte curând o să putem vorbi de egalitate de plin între bărbați și femei, până atunci va fi nevoie de Comisia FEM. Sigur, aș fi extrem de fericită dacă aș vedea că lucrurile se îmbunătățesc în așa manieră încât o astfel de comisie devine un anacronism. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei Monica Ladmanova. Un scurt comentariu Cred că timp de secole am trăit într-o istorie dominată de bărbați. Acum noi, bărbații și femei trebuie să ne asigurăm că de acum încolo uh, istoria va fi scrisă și de femei, nu doar de bărbați. Thank you very much for, uh, Mulțumim uh, foarte mult. Uh, mulțumim tuturor invitațiilor. Spune doamna președintă, mulțumim uh, și uh, Departamentului de Politici care a organizat acest atelier de lucru. Stimați colegi, peste 5 minute avem votul.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 Dear colleagues, are you ready to vote? Dragi colegi, sunteți pregătiți pentru vot? Nu vă uitați uh, cartelele de vot, mai ales acum după vacanța de vară. Suntem deci la punctul 5 de pe ordinea de zi, implementarea strategiei europene pentru persoanele cu handicap. Raportor Roza Estara sferagută. Începem votul. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aș dori să vă întreb dacă putem vota în bloc amendamentele 24 până la 28. Da? În regulă. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 cu un amendament oral. Există obiecții față de amendamentul oral? Nu? Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29, spune doamna președinte? Nu, 31. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. A închis votul și se adoptă. Amendamentul 66 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, spune doamna președinte? Deci, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul uh, Putem vota în bloc 36 până la 38? Nu. 36 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota în bloc 68 până la 74? Nu. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vreți să verificăm 71? În regulă, 71 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. De deci 72 am verificat, 73 acum. Cine este pentru? Pentru 73, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Șaptezeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri. Dragi colegi, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 78. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul. La a doua parte s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vă întreb dacă putem uh, vota în bloc de la 1 până la 5. În regulă? Da. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 cu un amendament oral. Obiecții pentru... Vă rog. Vă voi, voi vorbi în engleză pentru că doamna Cost Tadinca Cuneva a trimis târziu amendamentele. Spune, persoanele cu, cu handicap, în special fetele și femeile. Sensul uh, nu se schimbă, doar sună mai bine, e mai coerent. Doamna președinte, fără microfon, vot... votăm cu amendament oral la 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 20. S-a închis votul. Se respinge. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc uh, foarte mult și mulțumim raportoarei. Următoarea reuniune va avea loc pe, pe 25 septembrie, nu uitați, 25 septembrie după amiaza. Iar acum, la 5, avem reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc, o seară plăcută tuturor!